colleagues, uh, welcome. Uh, Dragi colegi, bine ați venit la această primă reuniune a Comisiei ECON din acest mandat legislativ, desigur prima după reuniunea de constituire a Comisiei. V-aș propune să adoptăm în primul rând ordinea de zi. Este adoptată pentru că văd că nu sunt uh, obiecții am o scurtă comunicare privind uh, regimul lingvistic al Comisiei OMI. După cum știți, codul de conduită privind multilingvismul este un set de norme care guvernează interpretarea și traducerea în Parlamentul European. Comisia noastră, la fel ca și celelalte comisii parlamentare, este obligată ca în momentul în care se constituie să-și constituie și să-și actualizeze un uh, profil lingvistic de interpretare, ținând seama de necesitățile reale ale membrilor comisiei. Gestionarea acestui profil este responsabilitatea secretariatului, mm, și, uh, și eu am uh, și eu trebuie să mă implic din acest punct de vedere. Am transmis secretariatului administrației profil lingvistic cu 12, 16, 20 și 23 de limbi dacă sălile atribuite pentru reuniunea comisiei noastre au uh, ca, suficiente cabine, atunci uh, regimul lingvistic va fi unul uh, ca atare. Aș dori să vă asigur pe toți că comisia noastră, una din cele mai mari, uh, Um, este una care va avea la dispoziție săli cu suficiente facilități de interpretare. Însă s-ar putea să, se, să existe reuniuni, ca de exemplu cea extraordinară din Strasbourg să de la Bruxelles, unde regimul lingvistic să fie redus. Astăzi cred că regimul lingvistic este unul complet. Haideți să trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Aș dori să-i spun bun venit lui Elke König, președintă a Comitetului Unic de Rezoluție. Îi spun bun venit la această nouă audiere organizată în noul mandat legislativ, audiere organizată în, în contextul cadrului uh, stabilit de, regula- de regulamentul care instituie mecanismul unic de rezoluție și acordul încheiat între Parlamentul European și Comitetul Unic de, Rezol- de Rezoluție privind modalitățile practice de exercitare a monitorizării democratice. Doamna König a mm, apărut în uh, fața Comisiei Econ ultima dată, data de 2 aprilie 2019. Astăzi, dumneavoastră ne prezintă raportul anual al Comitetului de Rezoluție pe anul 2018, care se axează pe planurile de rezoluție pentru băncile care fac obiectul mandatului Comitetului de Rezoluție, cadrul de rezoluție actual, măsurile de gestionare a crizelor și fondul unic de, rezol- de, fondul unic de rezoluție. Și sunt sigur că membrii comisiei noastre vor profita de această ocazie pentru a adresa întrebări um, legate și de alte subiecte, cum ar fi sistemul bancar general, Uniunea Bancară, competențele, responsabilitățile Comitetului Unic de Rezoluție, ceea ce va face ca acest schimb de opinii să fie unul foarte interesant și activ. Și doamnă Cănici, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul domnilor și domnilor stimați membrii Comisiei, vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație pe care mi-ați adresat-o. Mă onorează, mă flatează prezența mea aici, la prima reuniune a Comisiei ECON. Este ultima uh, săptămână înainte de, a, de vacanță. O să încerc să fiu cât mai succint. În primul rând, felicitări, uh, domnule președinte, pentru că ați fost reales în această funcție. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu dumneavoastră în acest uh, mandat, pentru că pentru noi um, responsabilitatea, transparența sunt chestiuni foarte uh, foarte importante și pentru mine dumneavoastră sunteți ambasadorii unui uh, subiect care trebuie explicat foarte bine în propriile circunstanțe electorale. Aș dori să vă prezint uh, care este activitatea um, Comitetul Unic de Rezoluție. O să vă spun apoi care sunt domeniile unde am registrat progrese, care sunt domeniile la care încă mai avem de muncă și apoi să mă concentrez pe dosarele care, din punctul meu de vedere, pe viitor vor reprezenta o prioritate și o provocare în același timp o provocare și o prioritate pentru noi, dar și pentru instituția dumneavoastră și pentru Consiliul, Consiliul în uh, acest mandat, viitor mandat legislativ. O să mă refer și la raportul anual de activitate, nu în detaliu, pentru că sunt sigură că le-ați, l-ați citit în toate detaliile. În primul rând, când vine vorba de Uniunea Bancară, nu ar trebui să uităm că Uniunea Bancară a fost un element deosebit de important, partea răspunsului Uniunii Europene în urma um, prăbușirii piețelor financiare anul 2008. Uniunea bancară are trei piloane. Um, în primul rând, uh, mecanismul unic de, de supraveghere la Frankfurt, apoi mm, mecanismul unic de rezoluție cu Comitetul Unic de Rezoluție și uh, la al treilea pilon, la treia coloană, în, con- în, în continuare se lucrează. Este vorba de un, uh, o schemă comună de protejare a depozitelor bancare armoni- armonizată pe întregul continent european. Comitetul unui de, Rez- de Rezoluție uh, se bazează pe uh, directiva privind redresarea și rezoluția băncilor și regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. Și în momentul în care am început să punem în aplicare aceste două acte legislative, uh, EU, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au început să lucreze, eh, de fapt, la un nou pachet bancar care a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut și pe care noi acum va trebui să-l punem în aplicare. O să revin la activitatea noastră imediat, însă mai întâi permiteți-mi să mă refer la un subiect care în ultima perioadă nu este prea bine înțeles. Ideea rezoluției, în cuvinte simple, este uh, să ne asigurăm că o bancă care întâmpină dificultăți poate fi tratată într-un mod eficace, astfel încât impactul asupra contribuabililor să fie cel mai mic cu putință. Acest lucru înseamnă să nu mai există recapitalizări externe ale băncilor și în același timp să încercăm să limităm cât mai mult uh, este posibil uh, consecințele negative asupra economiei în general majoritatea băncilor și există aproximativ 3.000 de asemenea instituții, fac parte din, uh, vor face obiectul uh, procedurilor de rezoluție uh, pe plan național, datorită dimensiunii și consecințelor limitate asupra economiei și vor uh, face obiectul și procedurilor de insolvență, la fel ca oric, orice alte societăți comerciale. Însă, când vine vorba de mm, băncile care au importanță sistemică mai mare, a căror faliment ar avea consecințe mai grave asupra economiei, există această nouă procedură numită rezoluție Această, această nouă procedură, rezoluția, nu este un panaceu care poate rezolva toate problemele cu care se confruntă o bancă care este, pe, este în pragul de a da uh, faliment. Vor fi înregistrate pierderi, însă acestea ar trebui să fie distribuite uh, celor care dețin uh, acționarilor și celor care dețin credite, au credite la care au împrumutat instituția uh, bancară respectivă și nu ar trebui să fie distribuită, nu trebuie să fie suportată de uh, contribuabil. Acest principiu am văzut că funcționează. În anul 2017 ne-am ocupat de primul caz de rezoluție, am protejat contribuabilii din uh, Spania, am garantat stabilitatea sistemului bancar în uh, vara anului trecut. Unii dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă am ajuns la finalizarea acestui cadru. Ei bine, răspunsul a fost și este în continuare un, unul clar, nu. După uh, cazul respectiv de, re, de rezoluție, um, a trebuit să vedem dacă a fost o rezoluție corectă, dacă a fost respectat principiul ca uh, Um, în temel căruia acționarii să nu fie tratați mai rău decât uh, ar fi fost tratați în cazul unui uh, faliment. Există în continuare, uh, se desfășoară în continuare o diere publică pentru a găsi um, răspuns la această întrebare. Să sperăm că vom obține un răspuns până la sfârșitul acestui an și acum închei acest caz al Banco Popular din Spania. Am instituit și este alimentat uh, Fondul Unic de Rezoluție, finanțat de către sectorul bancar. Acesta este alimentat deja de 4 ani și am ajuns la aproximativ 33 de miliarde de euro. Și mm, probabil până în anul 2023 vom atinge mm, ținta de 1% din depozitele acoperite ceea ce va însemna probabil o sumă în jur de 60 de miliarde de euro. Un alt subiect care ne-a preocupat în ultimul an au fost uh, planurile de rezoluție pentru toate grupurile bancare care fac obiectul supravegherii noastre și în continuare consolidăm și actualizăm aceste planuri de rezoluție pentru a ne asigura că băncile devin și sunt cu adevărat rezolvabile, pot face obiectul acestei proceduri de rezoluție. Am lucrat la 109 de planuri pentru grupuri bancare. Anul trecut, chiar dacă ne ocupăm de 127 de asemenea grupuri bancare. Avem în total 111 pentru că unele planuri sunt uh, duble, sunt dedicate acelorași grup bancar. Acum ne îndreptăm uh, încet, încet, părăsim dezvoltarea uh, politicilor și ne îndreptăm înspre punere în aplicare. Lucrăm de aproape cu autoritățile uh, naționale, cu operatorii din sector pentru a îmbunătăți cadrul de rezoluție și în raportul anual veți vedea că ne referim și la rolul băncilor care trebuie să devină mai rezolvabile. Noi prezentăm așteptările, uh, cerințele, măsurăm anumiți uh, parametri și doar dacă aceste lucruri nu sunt respectate, se demarează o procedură de nerespectare a acestor cerințe. Nu noi stabilim cum trebuie să arate o bancă, ci doar facilităm acest proces. MREL uh, cerințele minime privind pasivele uh, eligibile este un concept foarte bine cunoscut. Băncile sunt cele care trebuie să uh, găs- să, sta- să spună care sunt fondurile care pot fi folosite pentru recapitalizarea internă. Uh, aceste cerințe încet încet sunt uh, atinse și uh, ne ocupăm acum și de alte obstacole în calea rezoluției. De exemplu, structurile și operațiile, operațiunile din cadrul unui grup. Unele grupuri sunt atât de complicate, au atât de multe unități, încât trebuie să înțelegem uh, cum reușim ca acestea să fie rezolvabile mult mai ușor. Apoi, uh, o problemă perpetuă a băncilor, sistemele uh, IT, apoi continuitatea din punct de vedere al operațiilor. Din acest punct de vedere lucrurile s-au uh, schimbat uh, și trebuie să se schimbe și mai mult în continuare. Avem nevoie de o bază solidă pentru această continuitatea operațiunilor și, în plus, nu trebuie să uităm, guvernanța și uh, comunicarea aș putea să continui, însă sunt elemente pe care le regăsiți în acest uh, raport și sunt sigură că îmi veți adresa întrebări pe marginea acestor subiecte. În plus, am încercat ca fiecare uh, instituție bancară să primească din partea noastră orientări, uh, o îndrumare cât mai precisă care să țină seama de caracteristicile instituției respective. Am făcut acest lucru în anul 2018 și în anul 2019. Da, și mi se atrage atenția că mm, trebuie să mă grăbesc puțin. Uh, am, ne-am prezentat așteptările pe care le avem din, din partea băncilor, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă să fie o instituție rezolvabilă, care sunt elementele la care trebuie să lucreze mai mult. Este un proces în desfășurare. Însă aceasta este activitatea noastră normală, cotidiană și este important să înțelegem că trebuie îmbunătăți, cadrul și pe viitor. În primul rând, cred că trebuie să definitivăm Uniunea Piețelor de Capital aceasta, să nu mai rămână un concept, ci în cele din urmă să devină o realitate și o dorință foarte egoistă. Băncile trebuie să emită asemenea cerințe uh, minime de pasive eligibile. Ar trebui să uh, poate să emită aceste cerințe pe piața europeană, pe piața în euro și nu pe piața americană în, do- în dolari în al doilea rând, trebuie să îmbunătățim pachetul de reducere a riscurilor. Anumite părți ale uh, pachetului bancar reprezintă un progres din acest punct de vedere, o mai bună îmbunătățire a calității și a cantității MREL, însă nu trebuie să uităm că acest proces este unul complex și doar în următoarele luni vom înțelege dacă cu toții am ajuns la, o, la aceeași înțelegere acest, acestui concept. Și nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem că cel de-al treilea pilon al uh, Uniunii Bancare trebuie de asemenea să devină o realitate. Reducerea sau punerea capătului divergențelor care există în domeniul uh, solvabilității, în domeniul uh, legilor naționale care guvernează uh, falimentelor. Am avea nevoie de uh, o armonizare a procedurilor respectate dacă o bancă uh, devine falimentară, dacă este lichidată. Și în acest context, dacă îmi permiteți, aș avea o idee și mai îndrăznață, mai cuprinzătoare. Am putea să um, examinăm mai îndeaproape modelul american FDIC uh, de mm, asigurare a depozitelor bancare din Statele Unite ale Americii. S-ar, ar fi util dacă am ajunge la un sistem similar și în, Uniune, în Uniunea Europeană. Și un alt uh, subiect, lichiditatea. Fondurile lichide în contextul procedurii de rezoluție sunt extrem de uh, importante. Din păcate, lipsește până acum un, uh, un răspuns ferm la această problemă. Eu consider în continuare că putem găsi o soluție doar dacă există un efort comun la care participă și statele membre, dar și băncile centrale ca furnizor de fonduri lichide de ultim resort. Și, ca să-mi închei lista de dorințe, contrapărțile centrale. Cred că știți că contrapărțile centrale au fost discutate și în ultimul uh, mandat. Ele ar trebui să fie discutate și în acest mandat. Nu ar trebui să uităm uh, de, de ele. Îmi pare rău că v-am răpit prea mult timp, însă mă opresc aici și aștept cu nerăbdare uh, întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Mi s-a părut interesant să să aud cuvintele dumneavoastră privind uh, rezoluția care este uh, dedicată tuturor băncilor și nu doar uh, unora dintre acestea, pentru că, într-adevăr, uh, și, proce- și procedura de rezoluție aduce anumite uh, costuri, nu este una uh, gratuită și trebuie să recunoaștem că există o lacună din acest punct de vedere în cadrul nostru de redresare și rezoluție și este extrem de important să profităm de dialogul cu dumneavoastră pentru a discuta uh, și această chestiune Începem cu vorbitorii. Primul uh, este Marcus Fero din partea PP. Aș dori să vă informez că vom avea 4 uh, minute la dispoziție pentru întrebări, o întrebare și un răspuns și dacă este suficient timp, atunci uh, și o întrebare suplimentară și un răspuns suplimentar, deci 5 minute. Și Marcus Ferber este primul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Cănic și vă spun bun venit în uh, numele grupului politic PP în Parlamentul European. Aștept cu nerăbdare uh, colaborarea noastră um, viitoare, deși trebuie să recunosc că m-ar bucura dacă pe viitor contactele nu ar fi destrânse, pentru că dacă deveniți activ înseamnă că uh, o bancă are probleme. Aș dori să mă refer la um, raportul Curții Europene de Conturi privind activitatea Comitetului Unic de Rezoluție, în care se regăsesc diferite critici, de exemplu faptul că nu ați uh, aveți suficienți angajați, apoi faptul că există o comunicare deficitară între uh, Um, băncile naționale și Comitetul Unic de Revoluție ceea ce înseamnă că în anumite domenii de importanță uh, strategică, cum, cum ar fi capacitatea și uh, de a trece prin procedura de rezoluție a unei bănci, uh, instituția dumneavoastră are anumite deficiențe, deci Curtea Europeană de Conturi consideră că există obstacole în calea um, achitării uh, de mandatul care vă revine și a trecut un an, un an și jumătate de, din momentul în care au fost exprimate aceste critici și aș dori să vă întreb dacă ați făcut ceva pentru a depăși aceste uh, deficiențe. Aș dori să vă răspund la această întrebare. La sfârșitul anului 2016 abia depășisem copilăria ca instituție și de atunci ne-am dublat mai mult, ne-am, uh, ne-am dublat personalul. Acum avem 345 de angajați, ar trebui să ajungem la 400, este adevărat, dar uh, și am discutat că avem o nouă listă de rezerve prin care vom încerca să ne apropiem de um, ținta de 400 de uh, angajați. Datele, informațiile Cred că și din acest punct de vedere lucrurile s-au îmbunătățit extrem de mult din 2016, deci uh, datele, informațiile care vin de la autoritățile naționale, de la Banca Centrală Europeană s-au îmbunătățit, chiar dacă ne-am dorit întotdeauna ca lucrurile să se, să se, să se îmbunătățească. Apoi, planurile complete de rezoluție. Așa cum am spus și eu, fiecare dintre noi avem o listă de dorințe pentru viitor și în momentul în care am fost auditați de Curtea Europeană de Conturi, nu dispuneam de aceste planuri de rezoluție. Eram mândri că aveam un, o primă rundă de asemenea planuri care de atunci au fost aprofundate. Există Uh, avem sesiuni dedicate în care discutăm rezolvabilitatea, însă această pre, uh, procedură de rezoluție este o călătorie care trebuie parcursă pas cu pas. Cred că am făcut multe din acest punct de vedere și pot să vă uh, spun că peste, dup, după 2 ani Curtea Europeană de Conturi va efectua un nou audit care sper că uh, va demonstra că am uh, înregistrat uh, progrese. Mm, nu sunt complet mulțumită de, de densitatea uh, acestor audituri, dar aceasta este situația. Aș mai avea o întrebare, domnule președinte. Da, v-ați în introducerea dumneavoastră ați spus că există planuri de rezoluție pentru toate instituțiile bancare relevante. Ex- răspunsul doamnei Căniș. Există două, trei grupuri uh, față de care ne-am extins puțin decizia, însă fundamental pentru toate grupurile bancare avem asemenea planuri. Nu, acest lucru nu înseamnă că este o plimbare uh, simplă. Multe dintre aceste grupuri trebuie să-și îmbunătățească aceste MRL-uri, cerințe uh, minime și așa mai departe, dar înregistrăm progrese. Mulțumesc! Jonas Fernandez în numele da. Bună ziua! În primul rând uh, vreau să urez bun venit uh, la Honic și uh, să mulțumim pentru aceste eforturi care sper să dea roade în următorii ani. Am două întrebări. Nu o să insist asupra nevoii de a finaliza Uniunea Bancară. Ați vorbit dumneavoastră despre Uh, sistem, schema de protejare a depozitelor, dar uh, vreau să vorbesc uh, despre reforma ISM pentru că nu am rezolvat această problemă, ideea de a avea o facilitate de lichidități și aș vrea să știu cum stau lucrurile în Consiliu, cum merg discuțiile acolo. Apoi, după cum se știe foarte bine, Autoritatea Bancară Europeană are acum competența de a elabora o poziție privind posibilitatea de a deduce din capital uh, investițiile în uh, softuri, vreau să vă întreb uh, în ce măsură credeți că poate să existe o valoare netă pozitivă în cazurile de rezoluție și dacă se poate beneficia de pe urma de dacă poate exista un tratament contabil benefic aici. O să încerc să întreb, să răspund primei întrebare. Discuția privind reformarea tratatului ESM este o discuție la, din care noi nu facem parte, o urmărim pur și simplu. Suntem uh, implicat și ne-am uh, oferit contribuția în ceea ce privește um, sistemul de protecție prin ISM, iar statele membre la ora actuală sunt foarte reticente în ceea ce privește furnizarea de lichidități prin ISM. Uh, putem să avem, bineînțeles, părerea noastră, dar atâta timp cât nu facem parte din ISM, uh, nu putem face mai mult. A doua întrebare este una foarte amănunțită Până acum, uh, pentru planificarea de rezoluție, noi uh, ne-am bazat uh, pe definiția potențială a capitalului în procesul de rezoluție, când trebuie recapitalizat, trebuie să se urmeze definiția prudențială. Unele active reprezintă eforturi ce pot fi materializate și apoi vândute în procesul de rezoluție. Aici noi suntem foarte atenți fiindcă trebuie să facem o punte între chestiuni legate de redresare, care nu țin neapărat de softuri, fiindcă e foarte greu de vândut, ci pentru filiale, de pildă, se pot materializa acestea și se, poate se pot vinde în procesul de rezoluție dacă nu se folosește în faza de redresare, se poate folosi în faza de rezoluție, dar uh, noi începem uh, cu definiția prudențială și cunosc uh, foarte bine dezbaterea, dar nu noi, ci supraveghetorul, autoritatea de supraveghere trebuie să ia o hotărâre în acest sens. Mulțumesc și un aspect important pe care să nu-l uitați, vă rog, așa cum ați spus și noastră, se referă la sistemul de protecție și ISM. Cât am înțeles eu în, în proiectul de modificare a tratatului, grupul euro a ajuns la un acord privind o prevedere prin care acest mecanism de sistem de protecție depinde de nemodificarea cadrului juridic pentru rezoluția băncilor care, pe de-o parte, ca principiu general uh, este corect, dar nu poate să fie interpretat ca o limitare juridică în ceea ce privește prerogativele colegiuitorilor în cadrul uh, procedurii obișnuite pentru modificarea acestui cadru, fiindcă altfel uh, ar exista o obligativitate de unanimitate pentru o procedură legislativă obișnuită pentru un astfel de mecanism. Deci este uh, o altă chestiune. Este important la nivel politic să existe un echilibru între reducerea riscului și partajarea riscului, dar trebuie să fie foarte atent definit în termeni juridici. Și uh, Trebuie să se înțeleagă foarte bine această chestiune și dacă e nevoie, prerogativele Parlamentului ar trebui să se facă uh, auzite. Luis Caricanu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Koenig, pentru prezența dumneavoastră. Vreau să vă um, întreb despre lichiditățile de după uh, procesul de rezoluție. Aceasta este lacuna cea mai primejoasă din sistem uh, în ceea ce privește o situație de panică uh, și să ne întoarcem în iunie 2017. A spus că Banco Popular a fost un succes, dar um, noi știm că uh, uh, banca trebuia să își deschidă ușile într-o oră când uh, s-a dat uh, decizi- când, a, când s-a luat decizia ca Santander să o cumpere cu un euro. Și nici nu pot să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat dacă în ultima clipă Santander ar fi spus că nu vrea să preia uh, banca. Probabil uh, BCE-ul și țările s-ar fi jucat de așarle și uh, pisica aici, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar trecem uh, la perioada de 2 ani mai târziu, mă rog, ziua de miercuri, zicem, în iulie și am avea o entitate medie sau mare cu o asemenea sumă, 140 de miliarde, Vreau să vă întreb dacă am mai progresat în ceea ce privește evitarea unei situații de panică, cum ar fi putut să se întâmple atunci, și dacă sau, sau, sau lucrurile s-ar desfășura la fel, dacă banca nu ar fi soluționabilă în ultima clipă, nu avem un mecanism pentru a oferi lichidități. Și vreau să vă întreb ce ați face dumneavoastră într-o astfel de situație și ce ar trebui să facem noi acum pentru a evita o astfel de situație. Avem un instrument la ora actuală care se aplică în întregul sistem bancar în Uniunea Europeană. Este vorba de instrumentul de moratoriu care ne ajută să câștigăm două zile. E suficient uh, această perioadă? Nu, dar uh, în cazul uh, Uh, Banco, Băncii, uh, Banco Popular nu a existat acest instrument și a trebuit să găsim această soluție pentru a putea să redeschidă ușile banca miercuri. Acum să avem acest instrument, deci un maturiu de două uh, zile. Am cerut cinci, am obținut două, și mai mult decât nimic. Dar de atunci discutăm despre faptul că cu toții uh, am uh, am pornit de la ideea că dacă recapitalizăm, recapitalizăm banca, atunci avem lichidități, însă lichiditățile nu sosesc imediat um, luni dimineața, sperăm că nu trebuie să facem lucrurile așa din pripă, însă am spus întotdeauna că avem nevoie de o soluție pentru lichidități în procesul de rezoluție. Și am oferit o soluție care s-ar baza pe o uh, garantare a pierderilor de Uh, din partea noastră și apoi pași următori, dar apoi încercarea noastră este să avem lichidități cât mai rapid cu putință și asta trebuie să vină de la băncile centrale. Iar provocarea este să ne asigurăm că băncile, că banca centrală nu îți va oferi lichidități negarantate în momentul uh, în care garanțiile sunt limitate. Eu sunt optimistă, altfel nu uh, aș fi preluat această funcție și sper că vom găsi o soluție dacă ne gândim că e nevoie de o soluție. Marea Britanie a instituit un sistem, dar aici, aici avem o garanție din partea trezoreriei britanice și SUA are un sistem instituit care are o garanție din partea trezoreriei americane și noi, dar nu suntem singuri, bineînțeles, și alții se mai ocupă de o astfel de posibilitate. Cum am spus, dacă va fi nevoie, sunt convinsă că vom găsi o soluție. Nu vreau să să spun că soluția este moratoriul, dar cel puțin câștigăm ceva timp, o zi pentru a soluționa lucrurile. Mai am cred câteva secunde. Vreau să vă mai întreb un lucru, dacă mai avem timp, este vorba despre asimetria în, uh, între lichidare și rezoluție. Și ce s-a întâmplat în 2017 cu, și cu băncile italiene mai puțin mai târziu? Există suficientă, suficientă certitudine juridică în ceea ce privește ce s-ar întâmpla, care ar fi uh, rezultatul, ce bănci ar fi considerate suficient de importante pentru a uh, intra în acest proces, care sunt criteriile de partajare. Uh, recent uh, am publicat pe site, sper, sau, uh, sau publicăm acum aceste informații, n-am verificat, mă rog, eu am dat acordul, e vorba de un document despre ce înseamnă o evaluare a interesului public, care sunt criteriile pe care le analizăm noi. Deci aveți aceste informații pe site și astfel încercăm să, să explicăm acest cadru în al doilea pas era ce am spus mai devreme, când vorbim despre lichidare, despre procedura de insolvență națională, avem 19 proceduri diferite. Acesta este următorul pas, deci, și anume să avem în vedere un cadru european în ceea ce privește lichidarea băncilor. Unul bun, sperăm. Da, bineînțeles. și sperăm că nu vom folosi aceste două zile ale moratoriului dacă avem o criză pentru a negocia și pentru a găsi o soluție în ceea ce privește lichiditățile. Sper să o avem deja. Sper să nu trebuiască să ne grăbim și să găsim o soluție doar în caz de criză. Trebuie să avem o soluție de partajare a riscurilor. Aceasta nu poate evitată, dacă nu cumva vrem să, îngre- să îngreunăm situația băncilor. Bun. Anes Urtasun. Sven. Ehm, bine ați revenit din partea verzilor, doamna König, și ehm, vreau să Um, Continu întrebarea colegului meu, Marcus Ferber, în ceea ce privește etapa planurilor sau starea în care se află planurile de rezoluție. Curtea de conturi a criticat uh, nu numai calitatea acestor uh, planuri de rezoluție, ci și faptul că în procesul de planificare a rezoluțiilor nu există declarații clare în ceea ce privește uh, soluționabilitatea băncilor. Ați putea să ne spuneți dacă dumneavoastră ați putea, sau pentru câte bănci ați putea să consemnați în documentele dumneavoastră că aceste uh, bănci pot face obiectul unui proces de rezoluție și vă angajați să ne trimiteți mai multe informații în ceea ce privește starea, etapa uh, procesului de planificare, inclusiv obstacolele pe care le-ați depășit uh, datorită acestui mm, sistem de planificare și mai apoi am o întrebare uh, rapidă în ceea ce privește raportul anual. Dumneavoastră spuneți că în ceea ce privește fondul, prestația investițiilor uh, lasă de dorit. Când vine vorba de titluri de valoare, ați ajuns la minus 0,16 profit și în ceea ce privește investițiile uh, în lichidități a ajuns la uh, minus 0,4 din cauza ratei BCE. Vă mulțumește succesul investițiilor sau uh, vă veți, dumneavoastră ați, ați investi în aceste condiții și uh, ce puteți face pentru a îmbunătăți succesul investițiilor? Doamna Koenig, nu vă place întrebarea asta, se pare. Nu cred că nimeni nu trebuie să, nimeni nu trebuie să investească bani ca noi în, într-un mod în care putem uh, lichida instituția rapid sau tra- transforma lichidități. Am, am adus contribuția la politica monetară în ceea ce privește această plată de 0,4% mm, plătit din uh, uh, sumele pe care le avem noi de lichidități și am uh, discutat și cu și despre posibilitatea și despre momentul potrivit de a investi. Dacă uh, ne uităm la unele active sigure, minus 0,4 pare deja o cifră destul de bună. Noi eh, încercăm cu mare atenție să investim, să <clears throat> menținem echilibru. Avem un portofoliu foarte limitat eh, și eh, am delocalizat acest proces și încerc să găsim un partener pentru acest proces. Mm, dacă ne suntem mulțumiți, cred că toată lumea care investește uh, Uh, bani și uh, să-și mențină lichidități, să solvabilitatea are aceeași problemă. Apoi, uh, ceea ce este prima întrebare, în ce stadiu sunt stadiul planurilor de rezoluție? Nu am finalizat niciun plan de rezoluție cu zâmbetul pe buze, spunând că această bancă este 100% soluționabilă. Suntem acum în etapa în care Um, creăm aceste și construim aceste cerințe minime de fonduri proprii și datorii eligibile. Pentru unele bănci s-a făcut acest lucru, dar în continuare trebuie să vedem uh, dacă se, modul în care se aplică decizia și așa mai departe. Și apoi uh, alte părți, cum ar fi continuitatea operațională și definițiile uh, și funcțiile critice, toate acestea sunt uh, Uh, etapizate și sunt în derulare. Am făcut progres în unele domenii, pe locuri, în alte părți uh, mai încet și mă bazez pe publicarea acestor uh, așteptări, exigențe pentru bănci, pentru ca toată lumea să știe care este sistemul de măsurare și care este și calendarul pentru a face față acestor exigențe, dar ați întrebat dacă putem să vă trimitem mai multe informații. Sigur, dacă ne, dacă ne adresați o întrebare în scris, vom, vom răspunde punând mai mult accent pe diverse, pe diverse caracteristici ale procesului de mm, rezoluție. Mulțumesc, Gunnar Beck. Stimată doamnă președintă, la începutul acestui an v-ați pronunțat împotriva riscului care ar putea fi reprezentat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană pentru sistemul financiar. La sfârșitul acestui la sfârșitul lunii uh, martie, ați spus în același timp că s-ar putea să există neliniște și fluctuații ale prețurilor a, a, activelor. Dacă nu mă înșel, v-ați pronunțat pe marginea acestei chestiuni imediat uh, după ce Consiliul a prevăzut o amânare a Brexitului și în legătură cu acest uh, lucru v-aș adresa două întrebări. Declarația dumneavoastră inițială, cum că Brexitul nu a reprezenta o amenințare directă asupra uh, stabilității financiare, uh, se bate cap în cap cu uh, declarația vicepreședintelui Comisiei Dombrovskis din 2 aprilie și cu uh, declarația președintelui Draghi din 10 aprilie. Amândoi s-au referit la consecințe potențial grave, s-au referit la posibilitatea unei crize legate de fondurile lichide în legătură, din nou, în contextul uh, Brexitului. Ceea ce ar face necesară o extindere sau o continuare a programului de relaxare cantitativă din partea Băncii Centrale Europene și din partea Băncii Angliei. Și aș dori să vă întreb uh, de unde provine această diferență de opinii între dumneavoastră și uh, vicepreședintele Comisiei și președintele Băncii Centrale Europene? Sau este vorba de căutarea unor pretexte de către domnul Draghi sau de către vicepreședintele Comisiei Europene pentru a continua uh, politica de relaxare cantitativă. Și a doua întrebare pe care o am. V-ați schimbat opinia mm, față de consecințele Brexitului în contextul uh, schimbării uh, situației, contextului politic uh, în uh, Regatul Unit. Uh, prelungirea termenului limită până în 31 octombrie, demisia doamnei uh, Theresa May și probabilitatea ca domnul Boris Johnson să devină prim-ministru. Comentariul meu a avut legătură cu munca pe care a trebuit să o facem pentru a ne asigura că băncile sunt soluționabile și pentru a ne da seama ce înseamnă Brexitul pentru, acest, pentru acest proces. Uh, deci la finalul uh, anului trecut deja am spus că s-ar putea să trebuiască să avertizăm băncile că dacă au emis obligațiuni în conformitate cu legislația britanică, ceea ce au făcut multe dintre ele, în funcție de rezultatul negocierilor Brexitului, s-ar putea ca aceste uh, obligațiuni să nu mai fie un instrument MREL. Și aici am uh, colaborat foarte strâns cu autoritatea de supraveghere cu, um, pentru a spune că în momentul în care aceste bănci uh, își mută sediul în Uniunea Europeană, care, este, care sunt exigențele noastre în ceea ce privește um, soluționabilitatea. Deci companii care să aibă sediu, nu doar o cutie poștală și așa mai departe. Aceste informații sunt pe site-ul nostru. Apoi, dacă ne întrebați dacă credem noi că suntem pregătiți în această perspectivă, eu am spus deja că suntem pregătiți pe cât se poate. Nu este un secret faptul că acum cu amânarea Brexitului, unele dintre activitățile programate de bănci au fost uh, încetinite, iar mesajul pe care vreau să-l transmit băncilor este să nu uh, Um, mai încetinească lucrurile, să se pregătească, să se organizeze, iar uh, concluzia pe care, pe care o mențin este că nu există niciun risc iminent aici, da, într-adevăr, dar întotdeauna am spus, așa mai spus, că efectele rundei a doua ale încetinirii economice pe care o face cu sine Brexitul trebuie să uh, fie un proces la care să fim foarte atenți și foarte prudenți. Uh, piața financiară nu va fi cauza, s-ar putea să fie un efect de rundă a doua. Asta am spus eu. Și nu pot să interpretez ce spune vicepreședintele Dombrovski sau președintele BCE sau ce au spus sau la ce s-au gândit când au făcut anumite declarații. Mulțumesc, domnul Epnic. President. I've got one... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru doamna Kenny în legătură cu Deutsche Bank. Astăzi că a lansat, a, încep, a făcut o tentativă de a a uh, ieși din criză în cadrul unui proces Cairo. Nu știu exact la ce se referă. Cum vă veți implica în astfel de probleme? Este vorba de o criză sau de o criză care ar putea să apară? Și întrebarea mea este, când o bancă de astfel de dimensiuni riscă să dea faliment, ce puteți face și ce sunteți pregătiți să faceți? Pentru că în fondul dumneavoastră sunt acum doar 33 de miliarde de euro. Regula este că nu comentez în legătură cu o instituție anume. Am să spun doar că, într-adevăr, Deutsche Bank este o bancă importantă sistemic la nivel global și voi porni de la cele spuse de Marcus Ferber. Sper să nu fim în situația de a soluționa prea multe bănci din competența noastră, pentru că, potrivit planurilor noastre pe care le facem, ne asigurăm că ele nu vor ajunge în situația aceea. Desigur, în cazul uh, Deutsche Bank există cerințe MREL și cam atât. Dacă o bancă din competența noastră dă faliment, avem o varietate de uh, instrumente. Am folosit uh, instrumentul vânzării afacerii în cazul lui Banca Populară. Am avut noroc că era un cumpărător pe care l-am putut aborda. Și deci am putut folosi această soluție dar scenariul de bază este cam acesta. Facem curat, eliminăm pierderile, apoi recapitalizăm banca respectivă, ceea ce numim noi în jargonul nostru Open Bank Bail-in. Acestea sunt opțiunile. Mai sunt și altele, dar cam acestea sunt cele mai importante și asta demonstrează încă o dată cât de importante sunt cerințele MREL pentru că vă oferă o serie întreagă de alternative. Mulțumesc. Dacă doriți să mai adresați o întrebare de follow-up, e timp. Nu? Atunci Martin Shirdoan. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră, doamna Căniș. Aici sunt. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi și ne informați în legătură cu situația activității, activității instituției dumneavoastră. În raportul de activitate anuală vă referiți la faptul că punerea în aplicare a cadrului de rezoluție nu merge, nu, nu se desfășoară prea bine, înregistrează anumite deficiențe și aș dori să vă întreb de ce considerați că există aceste obstacole și dacă nu cumva ele nu ar putea să aibă un impact negativ asupra sectorului bancar. Acum, la 10 ani de la criza financiară, ar fi important să evităm o recapitalizare a băncilor externă. Și aș dori să știu dacă există acest risc în acest moment. Și apoi o altă întrebare, pornind tot de la uh, raportul anual de activitate, în care spuneți că băncile sunt cele care ar trebui să se pună în poziția de a putea fi rezolvabile, de a putea face uh, obiectul unui proces de rezoluție. Mm, nu ar trebui ca instituția dumneavoastră să aibă un mandat uh, extins care într-adevăr să permită desfășurarea acestor proceduri de rezoluție chiar și în condițiile în care există obstacole. Și o a treia uh, foarte scurtă întrebare, ați spus că aveți dificultăți cu extinderea uh, personalului. Um, de ce întâmpinați aceste dificultăți? Nu găsiți persoane interesate care să dorească să lucreze la instituția dumneavoastră? Question, staffing. Mulțumesc, pornesc de la ultima dumneavoastră întrebare. În ce privește personalul, suntem încă cu personal insuficient, deși am avut norocul de a avea o gamă variată de oameni angajați din sectorul bancar, din sectorul autorităților de supraveghere, deci cam de peste tot. Dar procesul durează, este îndelungat și, din păcate, am pierdut la un moment dat în fața unei alte instituții de aici, de la Bruxelles, Comisia Europeană se numește ea, care ne-a luat oamenii cei mai buni. Și pentru că au primit o ofertă mai bună din partea Comisie, Comisiei Europene, oamenii noștri au plecat într-acolo. Dar asta e încă o dovadă a excelenței personalului nostru, pentru că au venit să ia oameni de la noi. Dar mă rog, e o problemă dificilă, într-adevăr. La cealaltă întrebare a dumneavoastră, cred că m-am făcut greșit înțeleasă. Atunci când am spus că băncile sunt cele care trebuie să se asigure că sunt soluționabile, n-am vrut să spun că nu suntem ambițioși, însă cred că elementul cel mai important este acesta. Dacă uh, lucrurile sunt mult prea complexe, nu pot funcționa. Cum pot ele funcționa? Păi pornind de la bancă. Pe urmă, noi facem verificarea dacă răspunsul băncii este adecvat sau nu nu, nu intervenim neapărat noi în structura lor, ci oferim orientări. Însă cât privește punerea de, în aplicare, e foarte simplu să spui sistemul dumneavoastră IT trebuie să fie mai rapid, aveți nevoie de mai multe date, apăsați pe un buton și le obțineți. Noi suntem aceia care trebuie să întrebăm de ce nu s-a făcut asta sau asta până acum și noi trebuie să îndemnăm la acțiune. Cât privește măsurile pe care le luăm, nu știu să traduc în engleză cuvântul din limba germană, ba da, ezitanți. De ce suntem ezitanți? Încercăm să ținem seama de faptul că trebuie să evităm să declanșăm o criză. E ușor să vorbești despre ce anume trebuie să se întâmple în șase luni, să zicem, în opt luni. Dar, în același timp, trebuie să fim și realiști. Banca are nevoie de ceva timp ca să pună în aplicare orientările noastre, țintele MREL, de exemplu. Așa este, mulțumesc. Lia Pereira. Bună ziua, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne König, pentru prezență. Astăzi am câteva întrebări de adresat în legătură cu cele pe care tocmai le-ați spus, și anume că trebuie să ne îndreptăm în direcția finalizării Uniunii Piețelor de Capital și a Uniunii Bancare. Asistăm la o încetinire a economiei în ultima vreme și ne confruntăm în continuare cu o serie întreagă de probleme. Mai ales în țări precum Italia sau Portugalia, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și FMI-ul au tras deja un semnal de alarmă cu privire la expunerea acestor țări, mai ales a băncilor din aceste țări, la problema datoriei publice. Ce părere aveți dumneavoastră de acest lucru, fiindcă se leagă și de problema soluționabilității băncilor în general? Eu eu mă ocup întotdeauna de treaba mea, nu de treaba altuia și datoria publică nu e treaba mea. Dar, într-adevăr, am avut niște ani foarte buni, am avut apoi niște ani în continuare buni de dezvoltare în Europa, inclusiv pentru bănci, asta înseamnă că a fost o ocazie să-și facă varasanie. să renunțe și să, să, mm, să renunțe la, la creditele neperformante și așa mai departe. Deci cumva să existe un punct de pornire uh, curat, să zicem, să, să, să-și facă băncile curate la acasă și să o ia de la capăt. Mai doriți să adresați o întrebare de follow-up? Nu. Billy Kelleher. Mulțumesc, doamnă König două probleme. În timpul crizei financiare, când a fost nevoie să salvăm o serie întreagă de bănci, am fost în guvernul uh, irlandez. De aceea, cuvintele pe care le folosim acum în această dezbatere îmi dau fior pe șira spinării. Când vorbim despre problema lichidității, dacă ne uităm foarte rapid problema lichidității, peste problema lichidității, constatăm că ea poate ușor să devină o problemă de capital. Dacă avem o bancă importantă din punct de vedere sistemic, sistemic care sunt mecanismele în vigoare pentru a o identifica înainte de a fi în situația de a uh, asista la falimentul băncii respective sau chiar a guvernului din țara respectivă. Așa cum s-a mai întâmplat în 2010. O altă problemă. BCE se ocupă de supraveghere în zona euro. Dar atunci când obligațiile prudențiale nu rezolvă, de fapt, nu abordează problemele băncilor. Sunt afectate interesele clienților, ale consumatorilor. Există așadar o disparitate pentru uh, micile întreprinderi, pentru oamenii care au credite la bănci. Există o disparitate în zona euro uh, față de cei care nu sunt în zona euro. Deci, Băncile par să își acumuleze profitul mai degrabă de la IMM-uri și de la titularii de credite decât din altă parte. Da, la întrebarea dumneavoastră nu nouă ne revine să răspundem, ci SSM. Sistemul de alertă timpurie este în vigoare, dar vă mărturisesc că, într-adevăr, o criză de lichiditate poate evolua foarte rapid Așa este. În unele cazuri, de fapt, la baza ei se află probleme de solvabilitate, dar nu este singura situație. Putem să facem o combinație de uh, alertă timpurie și SSM pentru fiecare bancă unde constatăm că riscurile cresc exponențial, iar echipele noastre monitorizează fără îndoială băncile. Nu pot să spun, pentru că n-ar fi realist, că niciodată, niciodată nu vom fi luați prin surprindere, dar ceea ce pot să spun este că ne luăm toate măsurile pentru a monitoriza cu toată prudența sistemul, așa încât să existe întotdeauna o alertă timpurie înainte de a ajunge efectiv în criză. Da, dar în contextul acelor bănci care au uh, uh, balanțe ne, uh, dezechilibrate. Vorbim despre instituții ale Uniunii Europene care trebuie să reprezinte cetățenii și trebuie să garantați concurența în țări în care, de fapt, această concurență nu prea există. Și Mario Draghi vorbea de monopol în sectorul bancar. Prin urmare, dacă cetățenii nu pot avea acces uh, la un credit în Franța, în Germania, în Portugalia, uh, practic uh, această uniune bancară nu prea le este de folos cetățenilor noștri. Există vreun mecanism în vigoare care să nu implice proceduri imposibile, greoaie, pentru ca această piață unică să le ofere avantaje cetățenilor noștri? Da, mi-ați adresat o întrebare extrem de amplă vorbiți de fapt de activitățile transfrontaliere ale, băncile, ale băncilor noastre, piețele bancare sunt destul de locale, într-adevăr. Însă noi ne asigurăm doar să protejăm contribuabilul în cazul în care vreuna din aceste bănci se află expusă riscului de faliment și să protejăm, să-i protejăm pe depozitari de un impactul unui astfel de faliment. În rest, cred că vorbim mai degrabă de probleme legate de piața unică de capital, de, de Uniunea Piețelor de Capital și așa mai departe. Mulțumesc, îmi cer scuze că ați schimb, am schimbat ordinea. Doamna Leluic. Mulțumesc, doamne Koenig pentru prezență în această după-amiază. S-a vorbit de activitatea economică marcată în ultima vreme de Deutsche Bank, care joacă un rol important în sistemele bancale paralele, în shadow banking. Și nu e singura. Știm foarte bine că în criza financiară din 2008, consecințele uh, acestei, acestui sistem bancar paralel a, au fost resimțite și în ce privește cantitatea și în ce privește calitatea creditelor acordate. Apoi conceptul de stabilitate financiară. S-a estimat că vorbim de circa 52 de miliarde de euro o cifră în creștere permanentă în Uniunea Europeană, în special. În sfârșit avem un sistem bancar care face creare, creare de monedă, emite monedă, fără să existe garanțiile normale obișnuite în acest caz. Deci există lipsă de transparență, prea puține interconexiuni, există riscul lipsei de lichidități și un risc sistemic pe care acest sistem bancar paralel le reprezint, îl, îl, îl reprezintă. Întrebarea mea următoarea pentru ca dumneavoastră să vă îndepliniți sarcina în mod corect, fără, fără a avea totuși acces la tot, acest, la tot acest sector bancar paralel. Cum faceți? Există un pachet bancar. Nu cumva ar trebui să existe și un pachet non-bancar pentru ca dumneavoastră să vă puteți face uh, treaba ca lumea? Cum faceți dumneavoastră față acestei lipse de transparență, mai ales când vorbim de planurile de rezoluție? Și pentru ca dumneavoastră să vă duceți misiunea la bun sfârșit, n-ar trebui ca însăși Comisia să vină cu o propunere legislativă care să vizeze inclusiv reglementarea sistemului bancar paralel, acestui shadow banking? În calitatea mea anterioară și pentru că am făcut parte din FSD și m-am ocupat de monitorizare, pot să vă spun că aceleași riscuri și aceleași reguli se aplică și în cazul sectorului bancar paralel. Fără îndoială însă că nu este un subiect care ne vizează pe noi. Noi ce analizăm? Analizăm interconectivitatea piețelor și aici s-ar putea avea în vedere anumite riscuri în cazul în care există garanții pentru lichidități, să zicem. Însă, pentru interconectivitate, Subiectul principal nu este shadow banking. s a menționat pe scurt, s-au menționat pe, pe scurt uh, contrapărțile centrale. Membrii uh, compensatori sunt cele mai mari bănci din lume, nu doar din Uniunea Europeană. Și există, într-adevăr, un risc de efect în avalanșă în sistem. se poate discuta în Parlament de un FSB2 și cred că, într-adevăr, subiectul nu trebuie lăsat deoparte. Marcus Ferber. Äh, Vă mulțumesc. Prin pachetul bancar, când vine vorba de cotele TELAC și MREC, au fost uh, introduse noi obligații de uh, Uh, publicare, însă când vine vorba de planurile de rezoluții, nu există aceleași obligații uh, de, aceleași obligații de uh, publicare. În Statele Unite ale Americii există pentru bănci anumit, de la un anumit prag anumite obligații de a publica cel puțin parțial elemente relevante pentru planurile de rezoluție și a fost începută o audiere uh, tocmai pe acest uh, subiect din partea Consiliului uh, pentru Stabilitate Financiară. Și aș dori să ne spuneți și părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest grad mai mare de transparență când vine vorba de planurile de rezoluție. Care sunt elementele care ar fi importante pentru a fi uh, publicate sau nu? And now I, I, I dropped even the language. Îmi cer scuze, începusem să vorbesc în germană, o, o să încerc să vorbesc în, să răspund în engleză tuturor. Marcus, sunt perfect de acord că trebuie să oferim transparență prin soluționabilitatea băncilor. Dar e nevoie de echilibru. Dacă îți publici planul de rezoluție, riști ca piețele să se poziționeze în funcție de ce urmează să se întâmple. Deci Trebuie să facem planul 1, pe urmă planul 2, apoi trebuie să ținem seama de realitate. Cred că Bank of England, acum circa șase luni, spunea că are în vedere să evalueze care sunt băncile soluționabile și care nu și în timp să facă publice aceste informații. Să vedem. Mi s-a părut o idee interesantă. Pe de altă parte, Acum circa un an, poate puțin mai, mai uh, mult, autoritatea de reglementare, de reglementare din uh, Elveția a publicat date cu privire la anumite bănci minus un anumit procent. Și pe mine m-ar interesa foarte mult să văd ce reacții au fost. Ă, m-ar fi interesat foarte mult să văd ce reacții au fost. M-am fost atentă și am constatat că nu a existat niciun fel de reacție. Eu nu spun neapărat că băncile trebuie sau nu trebuie să publice. Subiectul trebuie urmărit cu atenție. Deocamdată eu am o poziție neutră. Mulțumesc, Ero Heinaloma. Kiitoksia puheenjohtaja erinomaisen kattavasta ja... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc domnului König pentru această prezentare exhaustivă. Vă cunoaștem activitatea deja de vreo patru ani de zile și tocmai de aceea, iată ce întrebări aș dori să vă adresez. Mai întâi, colaborarea cu diferitele instituții și mai întâi cu Banca Centrală, desigur, este foarte importantă, fără să pierdem din vedere actorii de la nivel național. Pentru ca activitatea dumneavoastră să fie încununată de succes, este necesară o astfel de colaborare strânsă și fructuoasă. De aceea aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră colaborarea dintre instituții se face lin? De asemenea, includ aici și instituțiile internaționale, deci aveți o bună cooperare cu aceste instituții în general. O a doua întrebare. În legătură cu problema lichidităților, la care s-au referit și antevorbitorii. Sigur că problema lichidităților este o problemă fundamentală dacă vrem ca sistemul să funcționeze bine. Și aici poate că Banca Centrală ar putea să joace un rol în ceea ce privește lichiditățile. Ce părere aveți dumneavoastră? Care este rolul BCE? Considerați că ar putea și BCE să joace un rol în contextul acestei probleme a lichidităților, poate cu garanții suplimentare, de ce nu? Let me try to answer the question. O să încerc să vă răspund aceste întrebări. Colaborarea între Banca Centrală Europeană, Mecanismul Unic de Supraveghere, Comisia Europeană, autoritățile naționale și autoritățile naționale de uh, rezoluție care fac parte din Mecanismul Unic de Rezoluție și autoritățile de supraveghere este o colaborare bună și dacă ea nu funcționează, de obicei există, există probleme punctuale care pot fi rezolvate. Însă cadrul uh, general de colaborare funcționează. În ceea ce privește lichiditatea, fondurile lichide, sunt uh, foarte bucuroasă pentru că eu cred că suntem pe o cale foarte bună, respectăm o traiectorie foarte bună. După cum ați spus, pe bună dreptate, băncile centrale au un rol, de, au un rol important de jucat când vine vorba de fondurile lichide. Uh, și instituția noastră, instituției noastre revine un rol uh, parțial. Când discutăm despre fondurile lichide pentru o instituție financiară de importanță sistemică globa, uh, globală, este evident că mărimea fondului unic de rezoluție nu ar fi uh, suficientă. Însă, uh, acest fond unic de rezoluție ar putea fi folosit pentru a furniza o garanție, de exemplu, unei bănci centrale. Și atunci uh, se pune întrebarea um, cât de mare ar trebui să fie această garanție. Sunt chestiuni care sunt uh, în discuție acum și după cum am spus deja, eu sunt o persoană optimistă, întotdeauna sper că vom găsi o soluție, rezoluție, însă un lucru este sigur. Uh, fondul în sine, fondul unic de rezoluție și niciun mecanism de garantare a acestui fond nu pot reprezenta o soluție, singura soluție, pentru că nu sunt un sac uh, fără fund. Uh, de fiecare dată trebuie să înțelegem că este vorba de o bancă care tocmai a fost recapitalizată, deci expunerea din punctul de vedere al fondurilor lichide ar trebui să fie întotdeauna uh, limitată. Mulțumesc, Ernest Urtason. Mulțumesc, doamnă Căniș. Revenind la planurile de rezoluție. Dacă am înțeles eu bine, pentru ca uh, un plan de rezoluție să fie completat, există o cerință legală uh, privind uh, evaluarea obstacolelor în calea um, soluționabilității și aș dori să revin pentru a încerca să obțin un răspuns concret din partea dumneavoastră. Există o evaluare a acestor obstacole sau nu? Um, au fost dezvoltate sau înde- îndepărtate aceste obstacole din calea soluționabilității acestor instituții financiare în cazul în care au fost efectuate aceste evaluări? Pentru că dacă nu, nu cred că putem afirma că aceste planuri de rezoluție sunt completate, sunt definitivate. Sau poate greșesc și mă veți uh, corecta. A doua întrebare, pornind tot de la raportul dumneavoastră, ați spus că metodologia privind declararea unei instituții financiare ca fiind, uh, confruntându-se cu dificultăți sau fiind în pragul falimentului, a fost uh, definitivată. Și uh, dacă acest lucru este adevărat, există diferență între această metodologia aceasta și metodologia folosită de BCE? Aș dori să încep cu ultima întrebare. Am lucrat la dezvoltarea propriei metodologii. Știți că avem același uh, declanșator ca și cel la BC pentru a declara o bancă ca aflându-se în această situație, ca întâmpinând dificultăți și fiind în pragul uh, falimentului. Însă aș dori, uh, aș dori să înțelegeți că uh, Banca Centrală Europeană, în calitate de autoritate de supraveghere, cunoaște mult mai bine instituțiile financiare eh, respective. Pe mine, eh, pentru mine, ceea ce este important pentru ca o bancă care se confruntă cu dificultăți să eh, obținem toate informațiile necesare care să ne permită să ne luăm propria decizie în mod independent. Din acest punct de vedere, nu cred că există vreo diferență metodologică între chestiunile examinate de Banca Centrală Europeană, cele examinate de noi. Întotdeauna va fi un act de echilibristică să ne asigurăm că nu luăm o decizie prea devreme sau prea târziu când s-ar uh, dovedea fi prea uh, costisitoare. Pe scurt, un răspuns uh, onest este că, din punct, că putem compara metodologiile folosite de noi și de Banca Centrală Europeană. A doua întrebare, soluționabilitatea. După cum am spus deja, am încercat să ne ocupăm de anumite subiecte, de anumite chestiuni, însă nu aș merge uh, atât atât de departe încât să spun că toate sau oricare bancă ar putea face obiectul acestui, acestei proceduri de uh, rezoluții. Și după cum i-am promis lui și lui Sven Kingel, dacă și când ne veți trimite întrebări concrete, o să încerc să vă răspund uh, cât mai uh, bogat în legătură cu întrebarea specifică respectivă. Mulțumesc, Gunnar Beck. Stimată doamnă președintă, v-ați uh, declarat optimistă în legătură cu faptul că prin intermediul fondului uh, dumneavoastră veți putea uh, soluționa bănci pe viitor fără a mai fi nevoie contribuția, de contribuția contribuabililor. Însă m-aș, mă întreb dacă este uh, adevărat, pentru că acest fond unic de rezoluție este finanțat de către instituțiile uh, bancare mai, ceva mai mult de 3.000 la număr în anul 2019. Și marea parte a acestor uh, contribuții vine de fapt din partea uh, celor care au economii, au depozite bancare prin intermediul uh, comisioanelor, taxelor pe care le plătesc, ceea ce înseamnă între, între ghilimele că anumiți depozitari bancari salvează uh, depozitarii din alte state membre. Singurul lucru care diferențiază această procedură față de, de cea uh, de recapitalizare externă prin intermediul uh, fondurilor uh, uh, publice este recurgerea, în primul rând, la așa numitele fonduri private care există în băncile respective. În curând, Bulgaria și Croația se pare că vor adera la moneda euro. Ambele state au un sector bancar extrem de fragil și acum se pot bucura de perspectiva unui uh, sprijin viitor. În Bulgaria și în Croația există o cotă redusă a economiilor sub, mult sub uh, media uh, economiilor pe plan european. Și mie mi se pare, nu știu, poate poate am exagera cu crearea unei legături între Uh, situația economiilor dintr-o economie și îndatorarea sectorului bancar și până la urmă posi- posibila destabilizare a sectorului, a sectorului uh, economic din țara uh, respectivă. Ținând seama de această situație, cum puteți să convingeți pe cei care fac economii în Germania că aceste temeri uh, nu sunt uh, fundamentate? Permiteți-mi să încerc să răspund aceste întrebări. Fondul unic de rezoluție este finanțat de operatorii din acest sector. Și evident, acești operatori uh, finanțează din veniturile pe care uh, le înregistrează. Deci acești bani nu mai ajung la profituri, nu mai sunt folosiți pentru operațiunile uh, normale. Însă, să spunem de aici că depozitarii trebuie să salveze bănci puțin peste tot, mi se pare puțin prea extrem și că depozit, să punem semnul de egalitate între depozitari și contribuabili, contribuabili, din nou, mi se pare să exagerăm. Ați spus că s-ar putea să mai adere doi, două state la Uniunea uh, Bancară, Croația și uh, Bulgaria. Dacă ar face acest lucru, atunci ar trebui să își achite propriile contribuții la uh, fondul unic de rezoluție în momentul în care devin membri ai Uniunii Bancare. Să nu uităm că în momentul în care vor face parte din mecanismul unic de uh, supraveghere, uh, fondurile, activele lor vor trebui să fie evaluate din punctul de vedere a calității și așa mai departe. Și în plus, uh, Fondul unic de rezoluție uh, se recurge la el doar în ultimă instanță. În primul rând, băncile trebuie să-și financeze pierderile din, prin intermediul acționarilor și prin intermediul titularilor de credită. Și pentru a accesa acest fond unic de rezoluție, trebuie să fi dovedit că ai recapitalizat uh, intern 8% din uh, uh, activele respective, ceea ce înseamnă o sumă importantă înainte de a avea acces la fondul respectiv. Mulțumesc, domnul Castaldo. Președinte, grație anche lei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Koenig. În mandatul precedent, cum spuneați, Parlamentul și Consiliul au votat pentru pachetul bancar prin care sunt introduse aceste cerințe minime de fonduri proprii și de active proprii, cum ar MREL, la care v-ați referit și dumneavoastră. Am două întrebări. 1. Aveți în vedere să efectuați studii cantitative cu privire la impactul acestor cerințe MREL asupra diferitelor tipuri de bănci în diferitele țări în baza uh, celor stabilite în dispozițiile textului final al directivei? Apoi, în urma unor studii, mai ales cel al uh, EBA pentru Banca și al, și al uh, Băncii Italia, Banca, de, Banca Italia, există anumite impacturi, impacte negative posibil asupra uh, creditării. Cum aveți în vedere respectarea unui principiu de proporționalitate în uh, ceea ce privește MREL? Apoi, cum stabiliți MREL pentru băncile semnificative? Cum veți ține seama de riscurile expunerii la o serie întreagă de lichidități complexe? Anumite bănci sunt uh, uh, expuse riscurilor de nivel 2 și 3, care sunt mai greu de uh, evaluat și care deseori sunt mult subestimate în uh, balanță, în buget. Uh. The impact of the... Vă mulțumesc. Impactul modificării reglementării privind uh, diferitele, asupra diferitelor modele uh, a sectorului bancar asupra diferitelor țări sunt evaluate și încercăm să le includem în uh, noul pachet bancar. În acest moment colectăm date privind stabilirea nivelului MRL, în fiecare an și așa cum a făcut în anul 2018 când am publicat uh, măsurile, evaluăm și o, uh, facem și o evaluare a impactului pentru a înțelege care este impactul diferitelor măsuri asupra pieței. Însă, până la urmă, noi suntem cei care trebuie să pună în aplicare cadrul legislativ. Deci trebuie să facem acest lucru. În ceea ce privește Banca Italiei, nu știu, poate uh, nu, am, nu cunosc studiul la care vă referiți, însă impactul este diferit asupra băncilor când, când vine vorba de MREL. Este vorba un, un impact da, dacă un impact, un impact este agravat, uh, este mult mai mare dacă, de exemplu, nu există acces la piețele de, de capital. Apoi, nu doar într-o singură țară, ci într-o serie de țări, există și bănci care sunt finanțate uh, preponderent de către depozitele uh, existente. Acestea, în uh, bilanțul lor contabil, s-ar putea să aibă mai multe depozite și mai puține um, uh, obligațiuni și atunci trebuie să răspundă unor cerințe MREL uh, diferite. Acest lucru uh, afectează până la urmă și strategiile de rezoluție. Poate nu este întotdeauna nevoie de o recapitalizare a băncii respective. Poate se poate recurge mai degrabă la vânzarea unor, la vânzarea întregii instituții sau unor părți din instituția respectivă. Da, deci avem diferite motive pentru a respecta această abordare, um, abordare proporțională și v-ați referit la lichidare. Dacă decidem în cazul unei bănci că nu există niciun interes public pentru a, rezo- uh, pentru a soluționa banca uh, respectivă și că mai degrabă um, regimul uh, de insolvență națională ar trebui să se aplice, atunci nu se impune un nivel suplimentar de MREL pentru banca respectivă și nu în ultimul rând um, activele de categoria 2 și de categoria 3 pentru care există doar piețe limitate sau nu prea există piețe de, uh, lichide, trebuie să fie monitorizate. Autoritățile de supraveghere trebuie să efectueze această uh, monitorizare și ținem cont și noi de aceste active în momentul în care decidem despre cum, de, de, cum, pot, fi lichid, cum pot fi lichidat, poate fi lichidat portofoliul unei bănci, dar oricum este o muncă comună între mecanismul unic de supraveghere și uh, Comitetul Unic de Rezoluție. Mulțumesc. Ultima intervenție, Jake Pugh. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați rezervat puțin timp la sfârșitul acestei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Aș dori să revin la ce s-a spus înainte, faptul că s-ar putea să ajungem la un Brexit în lipsa unui acord și aș dori să mă refer și la ceea ce a spus dumneavoastră, doamnă Koenig, vis-a-vis de situația CCP-urilor din uh, Londra. Uh, în momentul în care, în care Banca Angliei adopta măsurile anul trecut uh, privind uh, situația acestor contrapăți centrale și tratamentul uh, special acordat obligațiunilor suverane, um, implicațiile ar putea fi multiple când vine vorba de calcularea Uh, capitalului uh, propriu, pornind de la modul în care este ponderat riscul legat de aceste obligațiuni de stat. Și acest lucru uh, s-ar putea să um, aibă consecințe duble când vine vorba de cerințele, cerințele de capital și când vine vorba de uh, Um, ajustarea cantitativă a obligațiunilor uh, suverane în bilanțul contabil al uh, contrapărților uh, centrale. Și ținând seama că v-ați referit și dumneavoastră în introducerea dumneavoastră la situația acestor contrapărți centrale, doream să revin asupra acestui punct. Permiteți-mi să clarific un lucru. Comentariul meu privind contrapărțile centrale nu avea nicio legătură cu Brexitul. Am avut o remarcă generală prin care spuneam că am transformat contrapărțile centrale într-o parte esențială a arhitecturii financiare și din această perspectivă trebuie interpretată uh, remarca mea. În ceea ce privește Brexitul uh, în uh, contextul unui acord sau în lipsa unui acord, Aș dori să precizez că avem o relație de lucru foarte bună cu autoritățile britanice. În cazul nostru este vorba de Banca Angliei. O relație de lucru la fel de bună cu cea pe care avem cu colegii din Statele Unite ale Americii. Sperăm că aceste relații vor continua și că mm, garanțiile pe care le-am implementat vor, ne vor fi utile și dacă ne vom confrunta cu o problemă. Putem discuta despre ajustările cantitative, și așa mă și toate chestiunile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Eu sper că vom uh, găsi o posibilitate de a um, um, depăși aceste probleme cât mai bine și să nu ne complicăm viața. Mulțumesc, cred că putem încheia această audiere publică extrem de bogată. Vă mulțumesc, domnul Kekanic, pentru angajamentul de care ați dat dovadă, dovadă răspunzând acestor numeroase întrebări uh, destul de complicate. Desigur, trebuie să ne continuăm dialogul. Vă mulțumesc că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Very good. And we move to the next one. Și putem trece la următorul. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. După cum știți, Comisia uh, Econ va redacta un aviz și va depune de asemenea amendamente bugetare și ca întotdeauna, dragi colegi, vă rog, reuniunea noastră nu s-a încheiat, mai avem un punct pe ordinea de zi. După cum spunea, spuneam, discutăm bugetul care, după cum știți, se concentrează pe bugetul autorităților de supraveghere europene, un subiect foarte important pentru noi, pe lângă alte subiecte, și aș dori, dacă îmi permite, să dau cuvântul acum raportorului lui Siegfried Mureșan. Te rog, Siegfried. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor și uh, vă urez toate cele bune acum la început de mandat. Acum discutăm despre avizul comisiei noastre la bugetul uh, Uniunii Europene pentru 2020. Poate că știți că acesta este ultimul an al cadrului financiar multianual 2014-2020. La începutul uh, CFM-ului trebuie să facem presiune asupra statelor membre din Consiliu să fie gata să absorbe uh, sumele pe care le-am pus la dispoziția lor. Iar acum, în ultimul an de CFM, trebuie să facem presiune asupra statelor membre în Consiliu să plătească sumele pe care le-au, uh, unde s-au angajat, fiindcă la începutul CFM-ului statele nu sunt gata să absorbe sumele pe care le pun la dispoziție, deci se registrează în, în, uh, întârzieri, iar în ultimul an al CFM-ului și-au, își, își sporesc rata de absorpție, prezintă programe mai, matur, mai mature, de calitate, dar facturile trebuie plătite și banii vin de la contribuții pe care le fac statelor membre, statele membre, iar acum provocarea va fi să avem o Uniune Europeană care să poată să-și ducă la bun sfârșit sarcinile și să-și plătească facturile, fiindcă cel mai prost semnal pe care îl putem transmite în afară cetățenilor, firmelor, este că nu ne putem plăti facturile. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește majorele pe care le-am solicitat, iată de ce Parlamentul European trebuie să fie unit uh, în fața Consiliului. Mai ales când uh, Consiliul propune reduceri nejustificate pentru a reduce sumele ce trebuie plătite la bugetul european. Și vreau să fac o prezentare a bugetului pentru anul viitor. Așa cum spunea domnul președinte, eh, domeniul care ne interesează pe noi eh, reprezintă autoritățile de supraveghere europene. Proiectul de buget înainte de comisie pentru anul următor reprezintă o majorare în termeni absoluți față de proiectul de buget de anul trecut, dar în termeni relativ reprezintă de fapt o, o reducere uh, față de venitul național brut al Uniunii Europene. Bugetul a fost de 1,001% din uh, venitul uh, național brut al Uniunii Europene, iar acum este 0,09%, deci atât avem o reducere în termeni relativi, ceea ce ne arată că bugetul este uh, foarte limitat. Chiar dacă este limitat, Consiliul vrea să uh, facă reduceri suplimentare. Vreau să vă dau niște exemple. Consiliul uh, la rubrica 1A, uh, care ar trebui să financeze cercetarea, inovarea și infrastructura, este cea mai afectată de aceste reduceri. Deci e vorba de acele, uh, do, acea rubrică care este cea mai necesară pentru economia noastră pentru viitor. O reducere de 400 de milioane de euro pentru Orizont 2020, programul de cercetare și inovare în Uniunea Europeană. Consiliul propune o reducere de 200 de milioane de euro pentru facilitatea de conectare a Europei, deci program, programele de infrastructură mari de care avem nevoie cu toții și o altă propunere de reducere de 160 de milioane de euro pentru inițiativa de ocupare a forței de muncă în rândul tineretului. De, iată aceste măsuri care vor să reducă șomajul în rândul tinerilor, măsuri pe care noi le-am, le-am sprijinit întotdeauna uh, în ultimii ani. Vor suferi cele mai mari reduceri. Când vorbim de formulare, Consiliul și Parlamentul au fost de acord că atunci când spunem că avem o economie puternică, vrem să sprijinim IMM-urile, să investim în cercetare și inovare, am hotărât aceste, aceste lucruri, dar apoi, în urma acestor declarații, suntem gata să sporim sumele acolo unde se justifică, bineînțeles, fiindcă am spus de la început că trebuie să fim foarte atenți pentru că resursele publice sunt limitate, dar după cum știți, noi ne, ne îndeplinim declarațiile și suntem gata să alocăm sume suplimentare acolo unde sunt nevoie, dar Consiliul uh, operează reduceri financiare care sunt îngrijorătoare. Iată de ce, în ceea ce privește amendamentele bugetare, eu voi înainta următoarele amendamente. Uh, Consiliul propune o reducere de 90 de milioane de euro uh, a fondului de garantare EFSI față de proiectul de buget. Acest lucru nu se justifică. Eu am încredere în evaluarea Comisiei în ceea ce privește sumele necesare pentru finanțarea EFSI. Iată de ce propun să ne întoarcem la nivelul proiectului de buget. Nu să de, nu depășim, ci ne întoarcem la uh, nivelul de acolo. Același lucru este valabil și pentru uh, Uh, SRSB, un proiect de reforme unde se propune o reducere de 25 de milioane de euro. Aici avem un instrumentar, resurse financiare pentru a încuraja resurse, reformele, reformele structurale în statele membre și pentru a sprijini țările care derulează aceste reforme, lucruri pe care le-am susținut noi întotdeauna, iată de ce propun să se respingă această propunere a Consiliului și să ne întoarcem la nivelul din proiectul de buget propus de Comisie. Iar apoi uh, Consiliul uh, operează reduceri la bugetele următoarelor uh, direcții generale care sunt foarte importante pentru activitățile noastre. DG deci, ECFIN, DG deci Concurență, TAXUD, PISMA și ESTAT. Și este interesant că sumele pe care le reduc sunt, suma este aceeași pentru toate DG-urile, ceea ce arată foarte clar că nu se bazează pe politici aceste decizii, ci uh, pur și simplu este o concluzie care caută o premiză. Consiliul uh, vrea să reducă peste tot sumele din bugetul european și se și taie cu roșu peste tot aceleași sume pentru toate aceste uh, Eh, DG-uri și nu ar trebui să le permitem să facă acest lucru, că pentru noi bugetul nu este doar o, un exercițiu de contabilitate, ci este un instrument foarte important al Uniunii Europene pentru a-și îndeplini obiectivele de politici. Iată de ce aceste eh, reduceri care, bineînțeles, afectează activitatea acestei DG-uri nu sunt justificate și o propun să ne întoarcem la nivelul sumelor din proiectul de buget al Comisiei. Deci nu le depășim, dar ne întoarcem la acest nivel. Apoi, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Uh, în 2018, când a fost eu raportor general uh, pe buget uh, pentru Parlamentul European, la Comisia pentru Bugete, am propus uh, următoarea abordare, să sprijinim proiectele pilot și acțiunile pregătitoare înaintate de colegi care uh, au uh, primit nota A sau B din partea Comisiei Europene. Cu toți, europene, cu toți avem dreptul să propunem astfel de proiecte care sunt evaluate de Comisie. A înseamnă că proiectul e perfect și poate fi aplicat fără niciun fel de ezitare. B înseamnă că proiectul pilot este bun, poate fi aplicat cu mici ajustări C și D înseamnă că proiectul pilot nu poate fi aplicat sau este deja acoperit de comisie. Deci am propus ca anul acesta, dragi colegi, să uh, facem la fel ca în ultimii doi ani și anume să sprijinim uh, proiectele pilot care au primit de la comisie nota A sau B. Comisia spune că sunt uh, uh bune aceste proiecte și uh, pot fi finanțate. În concluzie, domnule președinte, uh, Vreau să mă refer și la aceste autorități de supraveghere europene. În avizul meu, eu cer o finanțare adecvată pentru autoritățile de supraveghere și, bineînțeles, aceste autorități trebuie să se concentreze asupra sarcinilor care le-au fost atribuite de către legiuitori, lucru pe care uh, la care am ținut întotdeauna și după ce ne-am uh, consultat și cu raportul permanent privind uh, agențiile Parlamentului, finanțarea propusă de comisie în uh, proiectul de buget este um, adecvată pentru autoritățile de supraveghere și deci propun să menținem acest nivel și, și cam atât. Domnule președinte, bineînțeles, prioritățile noastre uh, sunt aplicarea semestrului european, uh, aprofundarea pieței unice și finalizarea um, Uniunii Monetare Europene și pentru a trebuie să folosim bugetul pentru aceste obiective. Și înainte de a merge în vacanță, până la prânz 25 iulie avem uh, timp pentru amendamente, după care vom vota la începutul lui septembrie și în paralel puteți să înaintați amendamente bugetare, iar la sfârșitul lunii septembrie Comisia pentru Bugete va vota toate amendamentele bugetare. Și am terminat. Mulțumesc! Mulțumesc că ai anunțat și calendarul care s-a sarcina mea, dar trebuie să terminăm până la ora 5 și vreau să vă spun că sunt de acord cu revenirea la propunerile din proiectul de buget fiindcă pentru mine este inacceptabil ca, pe de o parte, să avem uh, legislație cu, și să dăm sarțini prin legislația agențiilor noastre și de urilor noastre și, pe de altă parte, să le reducem bugetul de care au nevoie pentru a uh, Derul, pentru a um, derula aceste sarcini și sper că comisia noastră se va arăta unită privind poziția pe care ne-ai deschis-o, ne-ai deschis-o tu Bineînțeles, vom mai discuta toate aceste lucruri. Uh, Johannes Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Mureșan uh, pentru acest uh, prim proiect de aviz foarte bine făcut și vreau să începem activitatea legislativă ocupându-ne de bugetul Uniunii Europene pe 2020. Noi să luăm decizii, iar bugetul este uh, unul dintre instrumentele noastre cele mai importante care ne permite să ne asigurăm că politicile noastre sunt, uh, vor fi aplicate. Grupul meu uh, reiterează faptul că uh, cheltuielile, import, cheltuielile pentru combaterea fraudei reprezintă o investiție și până la urmă vom reuși să strângem mai multe venituri pentru a finanța acțiunile europene dar avem nevoie și de servicii publice în Uniunea Europeană. Iată de ce împreună cu Vezi și uh, Renew propunem un nou observator financiar uh, uh independent uh, care să ne permită un acces la date mult mai bun și care să ofere Uh, datele necesare legiuitorilor și solicităm celorlalte grupuri să sprijine această inițiativă care este în sprijinul nostru tuturor și mai ales în sprijinul cetățenilor europeni. Vă propun uh, și să se sporească alocarea resurselor pentru autoritățile europene de supraveghere. În aprilie anul trecut s-a hotărât la nivelul Uniunii Europene majorarea răspunderilor lor și uh, Uh, și um, pentru a introduce și sistemul bancar, asigurările, pensiile și așa mai departe și grupul nostru a cerut uh, consolidarea cadrului de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării de bani și finanțării terorismului. Aceste intenții bune necesită resurse financiare adecvate, altfel nu rămân decât la nivelul de intenții. Și mai mult, sper că raportorul și raportorii din umbră se vor asigura că bugetul pe 2020 ține cont de solicitările cetățenilor de a avea organisme care să promoveze o activități uh, mai uh, durabile și bazate pe incluziune. Mulțumesc foarte mult. Luis Garigano, mulțumesc, domnule președinte, și felicitări uh, domnului raportor pentru o treabă foarte bună în acest uh, Raport este excelent și suntem de acord cu părerea că prioritățile Uniunii Europene trebuie să fie însoțite de resurse financiare adecvate și Uh, pentru a moderniza economia europeană, pentru a combate criminalitatea financiară și așa mai departe, și alte priorități, cum ar fi și schimbările climatice, trebuie să ne beneficieze de finanțarea necesară. E nevoie de finanțarea necesară, neces, finanțarea necesară pentru autoritățile de supraveghere europene. Noi am uh, propus uh, o agenție pentru combaterea criminalității financiare și a spălării de bani și sper să, sperăm să fie o prioritate și bugetară. nu știu dacă se poate, dar uh, în ceea ce privește calendarul, dat fiind că suntem, foarte mult suntem noi, perioada pentru de, de depunere amendament, de depunere de amendamente este foarte scurtă și dat fiindcă votul e abia în septembrie, oare putem avea oarecare flexibilitate în ceea ce privește calendarul sau nu? O să verific uh, tehnic această posibilitate. Sven Gingold. Mulțumesc! În primul rând, uh, vreau să vă spun și, și să mulțumim și noi uh, lui Mureșan pentru acest raport, care este o bază a discuțiilor foarte bună. Nu vreau să mă repet și eu cred că în ceea ce este bugetul uh, autorității de supraveghere, ar trebui să ne folosim de această ocazie, acestui aviz, pentru a spune foarte clar că pentru noi, uh, pentru că noi luăm în serios faptul că președintele uh, autorității bancare europene spune că cu resursele pe care le-a primit uh, autoritatea bancară europeană nu poate să își ducă la bun sfârșit sarcinile de combatere a spălării de bani. Acest lucru, deci, este grav, trebuie luat în serios și când uh, analizăm uh, situația bugetului autorităților de supraveghere, trebuie să ne folosim de acest aviz pentru a încerca să rezolvăm uh, această problemă de finanțare um, insuficientă și e cale de mai bine și în ceea ce privește um, cheltuielile pentru Eurostat. Uh, aceasta este o chestiune pe termen lung, domnule președinte. Dumneavoastră știți că am discutat despre asta de lung în cadrul uh, raportului dumneavoastră. Cele, una dintre, unul dintre domeniile de cheltuieli cel mai extins este bugetul Eurostat. Ei uh, fac o treabă foarte bună și importantă, dar uh, prezintă datele îngrozitor. Uh, dacă omul de rând ar încerca să folosească ce finanțăm noi, n-ar uh, face decât să uh, resimtă frustrare. Ar trebui să folosim bugetul pentru ai, uh, a face presiune asupra lor, să fie mai prietenos cu utilizatorii site-ul lor, pentru ca studenții, oamenii de rând, să poată folosi aceste date fără să fie nevoie să aibă o diplomă de statistician și cred deci că e loc de mai bine aici. Și la fel uh, avem uh, un buget de comunicare pentru zona euro. Adesea uh, ni se adresează întrebări critice în ceea ce privește funcționarea monedei euro și cu toții trebuie să participăm la astfel de dezbateri. Iar cu bugetul pe care îl alocăm acestor evenimente de comuni- comunicare, putem să ne așteptăm la mai multe argumente uh, prietenoase cu utilizatorii. În mandatul anterior ne-am ocupat foarte mult de mm, organismele de contabilitate și am avut, uh, am dat mai multe rezoluții în acest sens și am uh, constatat că uh, la EFRAC lucrurile s-au dezvoltat în, sau au evoluat în bine. Dar în ceea ce privește ASP, nu s-a întâmplat asta și există în continuare solicitări ale Parlamentului care nu, nu li s-a dat curs. Ar trebui să ne gândim dacă nu putem să punem în rezervă o sumă simbolică pentru a putea avea o dezbatere mai fermă cu aceste organisme pentru a fi, a accepta o tragere la răspundere mai democratică. Mulțumesc, Gunnar Beck. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru formularea uh, foarte clară și pregnantă, vis-a-vis -vis de care aș avea trei comentarii. Cred că se cunoaște faptul că în grupul politic există o rezistență pe plan uh, intelectual față de axioma care ne spune că armonizarea duce cu sine întotdeauna o îmbunătățire. Poate nu vă place să auziți acest lucru, însă noi ne bazăm mai degrabă pe piața liberă și pe forțele care există pe piața liberă. Și apoi câteva comentarii concrete. La alineatul 2 se discută, este amintită, coordonarea și supravegherea politicilor macro, macroeconomice, drept urmare supravegherea politicilor stat, uh, econom, economice ale statelor membre. Aș dori să vă aduc aminte că tratatele Uniunii Europene nu conferă niciun fel de competențe instituțiilor uh, europene. Tratatele conferă doar o, func- o funcție secundară cu caracter sub, uh, subsidiar uh, acestor instituții. Deci o supraveghere a politicilor macro, macroeconomice mi se pare că ar uh, încălca prevederile tratatelor. Apoi, la liniatul 4 se spune că ar trebui continuată finanțarea entităților uh, contabile și autorităților fiscale. Și aici aș dori să precizez că Uniunea Europeană, când vine vorba de chestiunile fiscale, nu trebuie să se implice dincolo de domeniul TVA-ului. Mulțumesc! Mulțumesc, inclusiv pentru interpretarea creativă a tratatelor, dar în articolul 121 vorbim într-adevăr despre supraveghere. Și apoi și la articolul 5, când este vorba de politica economică, nu, e, nu vorbim aici de competențe subsidiare. Eventual putem vorbi de o posibilă partajare a competențelor, dar asta e o altă dezbatere. Domnul Epnic, Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de aviz. Mă bucură să spun că susțin accentul pe care îl pune asupra investițiilor de bună calitate și a reformelor de bună calitate. Noi vrem să încurajăm așa ceva, dar, ca întotdeauna, diavolul se ascunde în detalii. E, noi suntem în favoarea prudenței bugetare și am dori raționalizare la toate nivelurile. De asemenea, fundamentală este responsabilitatea bugetară dacă vrem să oferim cetățenilor noștri încredere și cu adevărat valoare contra bani. Trebuie să avem în vedere impactul bugetar al oricărei măsuri, iar ECR ar dori să monitorizeze îndeaproape toate, impl- toate uh, implicațiile punerii în aplicare a acestor sarcini iar uh, sarcinilor suplimentare asumate. De asemenea, uh, Comisia, la solicitarea Consiliului, ar uh, adăuga o anexă detaliată la document, ceea ce ar spori foarte mult transparența. Suntem de acord cu acest lucru. Mulțumesc, domnul, și mulțumesc, domnului raportor. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru avizul prezentat. Eh, Trebuie să ne îngrijoreze, bineînțeles, aceste reduceri propuse eh, și eh, ar trebui să avem o dezbatere privind zonele prioritare de investiții și aici suntem de acord că aceste reduceri în ceea ce privește cercetarea nu ne duc pe un drum bun, uh, un drum care nu coincide deloc cu recomandărilor Comisiei Europene și suntem de acord că uh, banii cheltuiți pentru combaterea evaziunii fiscale și a fraudei, acești bani nu sunt bani pierduți, ci bani câștigați uh, pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană, bineînțeles și vom uh, face niște contribuții în acest sens uh, și în acest sens și, uh, și în ceea ce privește schimbările climatice. Schimbările climatice trebuie să se regăsească în toate documentele noastre și în politica bugetară, bineînțeles, și mai ales în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice și importanța politicii de coeziune, lucru la care trebuie să facă referire în acest aviz, părerea noastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule raportor, simțiți nevoia să mai adăugați ceva sau foarte scurt? Da, vreau doar să mulțumesc colegilor și să le spun că aștept cu deosebit interes să colaborăm astfel încât rezultatul să se realizeze în sensul uh, susținerii angajării, a econ- a econo- întăririi economiei și pentru a găsi echilibrul corect, de sigur, între competențele suplimentare asumate de instituții și resursele necesare îndeplinirii acestora. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum iată care este calendarul, am verificat, dar pare că este greu să avem un termen mai lung, putem amâna să spunem termenul până la ora 5 mai degrabă decât la ora prânzului, dar asta e tot ce putem face din punct de vedere tehnic, mai mult nu se poate. Deci termenul pentru depunerea amendamentelor 25 iulie ora 17 și pentru aviz uh, pen, pentru buget. Vot pe 5 uh, uh, septembrie Intervenție din sală. În calitate de membra a Comisiei ITRE, știu că există o amânare pentru data de 5 septembrie în ITRE. De ce nu se poate aici? Pentru că noi trebuie să votăm în 4 septembrie, spune domnul președintele. Aceea, asta, reuniunea, reuniunea Comisiei se leagă de votul pe care îl avem prevăzut Bun, deci putem pune punct acestui punct de pe ordinea de zi. După cum știți, următoarea noastră reuniune va avea loc pe 4 și 5 septembrie. 4 septembrie va fi o dată foarte importantă pentru că va fi audierea candidatului la președinția BCE, doamna Christine Lagarde. Sunt și alte puncte foarte importante pe ordinea de zi și desigur vom discuta de buget, care nu e mai puțin important. Vom avea vot, audierea, pe do- audierea doamnei uh, Lagarde și uh, în ce privește poziții, pozițiile din cadrul BCE și în ceea ce privește bugetul. Punem capăt acum acestei ședințe. Vă urez uh, o vacanță plăcută, o meritați după campanie electorală. Sper să vă puteți relaxa și să reveniți cu forțe proaspete pentru un început intens al activității noastre în septembrie. Mulțumesc, ședința se suspendă.